prezentat ca făcând parte din acest plan de dezinformare și noi trebuie să acționăm inclusiv aici în parlament printr o rezoluție. vă mulțumesc. doamna kaljurand are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, și uh, Consiliului pentru declarații și acum continuă în limba mea în estonă. Dezinformarea nu este un fenomen nou, însă de fiecare dată ne surprinde când uh, vine asupra noastră un nou val uh, de dezinformare, că este vorba de uh, alegeri libere sau atacuri la adresa unor state membre. Este clar că în timpul pandemiei corona, dezinformarea însă a, ajuns, a atins noi cote alarmante. Mă gândesc că mai ales la originea uh, coronavirusului sau uh, soluții de tratament. Uh, toată această criză a dezinformării nu se va termina doar dacă vom continua să ne punem întrebări. Trebuie să trecem la Uh, fapte. Nu cred că acționăm suficient de repede și suficient de decisiv. Chiar și astăzi se vehiculează astfel de informații false care nu se bazează pe date științifice sau pe realități. Cred că este foarte important să cooperăm cu platformele mass media și uh, trebuie să uh, punem accentul pe răspunderea acestora și salut inițiativa Comisiei uh, cu privire la dezinformare pentru a combate dezinformarea în ce privește uh, epidemia corona. Mă bucur de faptul că această strategie se bazează pe o uh, acțiune uh, lansată de mai multe țări, dintre care face parte și țara mea. Încă o dată, trebuie să uh, ne hotărâm acum, trebuie să trecem acum la fapte, ceea ce înseamnă că avem nevoie de persoanele competente formate și de fondurile necesare e foarte important să obținem informații în toate limbile oficiale și nu doar în câteva limbi, uh, din păcate. Mulțumesc și pentru timpul acordat suplimentar. Mulțumesc. Președinta, vă rog însă să vă respectați timpul alocat din respect pentru ceilalți colegi. Urmează acum colegul Grutus. Vă rog, aveți cuvântul. Un minut. So I very much welcome the extra steps. Mă bucur de pașii suplimentari pe care i-a făcut Comisia, dar eu cred că uh, sunt doar prim pași pe o cale mult mai lungă. Cred că trebuie făcut mult mai mult și cred că grupul Renew face, va face propuneri noi în următoarele luni. Um, lupta împotriva dezinformării contează acțiunile. Recent am aflat de operațiune rusă uh, în Europa împotriva Europei. Ce putem face? Imaginați-vă, dragi comisari, dacă punem centrul gravității operațiunii de dezinformare pe lista sancțiunilor uh, i-am, uh, nu, nu, nu vor mai avea uh, gazde pentru site-urile web, nu vor mai avea uh, surse de finanțare pentru aceste operațiuni și uh, le-am restricționat deplasările, am impune costuri. Deci viitorul luptei împotriva dezinformării, după părerea mea, așa trebuie să arate. Deci, haideți să nu atacăm doar simptomele, ci și cauzele dezinformării. Mulțumesc! Mulțumesc. Continuăm cu domnul Lacapel. Vă rog, aveți cuvântul. Bonjour. Bună ziua! Uniunea Europeană nu are rușine pentru a vorbi de dezinformarea care ar fi uh, provenit din partea interese străine. Printre membrii uh, Consiliului există experți de uh, dezinformare, cum e Emmanuel Macron. El uh, Uh, ne disprețuiește atunci când, pe principiul precauției, noi din 24 ianuarie ceream închiderea frontierelor. Guvernului ne răspundea, virusul nu are pașaport. Tot el, pentru a ascunde penuria de măști din Franța, a explicat că portul măștii e inutil. Ce dramă atunci când știm că seniorii noștri au fost abandonați tocmai pentru că nu exista suficient material de protecție și prima comandă de măști a guvernului francez datează de-abia din 5 martie prin vocea ministrului său al sănătății, care spunea că a testa în mod masiv nu e util. În felul acesta, ascunzând penuria de teste, multe minciuni de stat, iar din partea celor care ar trebui să fie exemplari, minciuni care au avut consecințe dramatice și pentru care va trebui dat seama. Deci, doamnelor și domnilor reprezentanți ai Consiliului, Consiliului și Comisiei, scutiți-ne de lecțiile dumneavoastră de moral pe dezinformare, că sunteți dumneavoastră înși un trist exemplu. Urmează acum doamna Vișnievska. Un minut, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Dezinformarea nu e un fenomen nou. A mai existat uh, și asta de mult uh, timp încoace, dar în prezent, cu noile tehnologii și cu noile metode de informare, dezinformarea a devenit un fenomen foarte periculos. Discutăm astăzi despre dezinformare și ieri Parlamentul a uh, respins o moțiune de a retrage o cerere de rezoluție pentru a retrage imunitatea uh, lui Guy Verhofstadt. Mă întreb dacă e o modalitate potrivită pentru ca Parlamentul European să combată dezinformarea. Din declarația de ieri reiese faptul că poți să minți public în Parlament, să răspândești ura, fără ca persoana respectivă să uh, fie trasă la răspundere această persoană a uh, spus că milioane de fasciști uh, și de supremaciști uh, au mărșăluit în Polonia Uh, iată, o dovadă a faptului că Parlamentul însuși a devenit o sursă de dezinformare și de fake news. Datorită istoriei dureroase din uh, Polonia, sunt, uh, m-am emoționat și mi-a tremurat vocea. Președinta, este foarte important să ne respectăm timpul. Într-adevăr, e un subiect important, dar toată lumea trebuie să își respecte timpul. Acum are cuvântul doamna Adinolfi. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Măștile sunt importante doar pentru bolnavi și uh, personalul sanitar. Măștile uh, nu, uh, nu există dovezi de transmitere de la persoană la alta Uh, se, nu trebuie să, trebuie să se evite deplasările, trebuie să supravegheze persoanele asimptomatice și continui. Care dintre aceste afirmații pot fi etichetate ca dezinformare? Sursa este aceeași întotdeauna, OMS-ul. În această pandemie, organismele considerate uh, public uh, cu respect au spus de toate. Azi considerăm că știrile false sunt difuzate doar pe internet, dar se regăsesc și în așa numită comunicare oficială, nu am avut uh, o gestionare centrală a crizei și țara mea a fost demonizată pentru alegeri curajoase în lupta împotriva acestui virus. Am o propunere, dragi comisari, să-i ajutăm pe cetățeni să aibă instrumente pentru a analiza critic sursele trebuie să avem uh, proiecte ca uh, Media Literacy Forum, ca programe stabile pentru uh, alfabetizarea în mass media. Și microfonul vorbitoare este oprit. Urmează acum domnul Benifei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut în aceste luni că a avut loc o acțiune continuă de dezinformare în legătură cu epidemia de COVID-19. Au circulat știri false de to- toate felurile și am văzut un efort de um, a-i uh, influența pe europeni unii împotriva celorlalți. Și acum, uh, uh, cu această implicare a Parlamentului European, avem șansa de a lansa o comisie specială de luptă împotriva dezinformării și împotriva știrilor false. Ea a fost uh, aprobată în aceste zile pentru a apăra pe europeni de interese străine. Am văzut în aceste luni și ani anchete ale unor zialiști, dar și anchete în, în, ale tribunalelor în legătură cu circulația de fonduri și um, în legătură cu uh, propaganda. Trebuie să apărăm libertatea de exprimare, dar și libertatea de a cunoaște sursele uh, și de a ne apăra democrația, un bun fragil care trebuie să fie apărat de toate instituțiile. Mulțumesc! So, now I... Acum trebuie să-mi cer scuze am, l-am sărit pe colegul Adamovici uh, care va avea cuvântul, colega Adamovici care avea cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei comisar Iurova pentru informațiile actualizate despre ce face în acest moment Comisia Europeană împotriva dezinformării. Cred că această pandemie a dezinformării este o amenințare majoră asupra democrației europene. Pandemia doar ne-a amintit că informația corectă poate salva vieți, după cum dezinformarea poate ucide prin dezinformare poți câștiga puterea, poți să rămâi la putere în multe locuri din lume, din păcate chiar și nu e. Și uh, ne uităm neputincioși uh, ce se întâmplă. Sigur că puterea internetului nu face decât să sporească această putere a dezinformării. Trebuie să susținem libertatea de expresie, dar uh, vă reamintesc, pentru a o folosi, uh, pentru a răspândi dezinformare, uh, e contrarul libertății de expresie. Uh, libertatea nu poate fi utilizată pentru a-i face pe alții uh, să sufere de lipsa libertății. Trebuie să fim mai rezilienți, trebuie să învățăm pe oameni cum să analizeze informația. Ar trebui să stimulăm independența media, uh, pluralitatea și accesul la informație credibilă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Durand. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă vicepreședinte, domnule vicepreședinte, e mai bine să spui o minciun, minciună simplă care deranjează decât un adevăr complicat uh, care uh, deranjează. Și asta este lumea în care trăim cu rețelele sociale care nu fac decât să amplifice acest fenomen de dezinformare și de minciuni. Într-adevăr, trebuie să combatem aceste practici. Ambii ați spus acest lucru, doamnă Iurova, și spunem acest lucru că veniți dintr-o lume, dintr-o lume o țară totalitară, fostă totalitară, în care care censura uh, făcea legea. Nu cred că ar trebui să ne întoarcem uh, în uh, această lume și este o primă capcană, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unei alte capcane. Să nu fim naivi. Știm că puterile străine ne atacă. Știm de asemenea că au și antene în democrațiile noastre și că democrațiile liberale Uh, uh, sunt amenințate uh, de către aceste minciuni extreme. extreme. Deci haideți să nu ajungem la censură și să cădem în capcana adversarilor și să nu facem, să nu avem nici prea multă încredere în piețe. Știți că Google va interzice Uh, Twitter și Facebook uh, uh, vor să lase libertatea, numele libertății de exprimare. Nu putem să avem încredere doar pieței, doar regulilor pieței. Va trebui să reglementăm și suntem de partea dumneavoastră. Mulțumesc, înaltul, domnule înalt reprezentant, mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Urmează acum domnul Maier un minut. Mulțumesc, doamnă președinte.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 este clar că adevărul uh, nu este nici uh, alb, uh, nici negru. Este un citat pe care doream să vi-l supun atenției, dar aș dori să atrag atenția și asupra valului de dezinformare și rog Comisia și Consiliul să îl combate. Este legat mai ales de situația din țara mea și de guvernul meu. Este vorba de guvernul din Austria, în care canceralul, la începutul acestei crize COVID, a spus într-o declarație că în curând toată lumea va uh, cunoaște pe cineva uh, care a murit de uh, corona. Este un, uh, o declarație care, bineînțeles, că a uh, speriat populația. Apoi, uh, ministrul Sănătății, Hans Ober, uh, uh a spus că oamenii Uh, în timpul uh, uh, vacanței de Paște nu trebuie să se întâlnească nici măcar în spațiu privat cu familia. Nu este adevărul, nu mai putem tolera, deci că ar fi existat un astfel de, o astfel de decizie de ordonanță. Deci vă rog încă o dată să combateți aceste dezinformări și să le urmărim penal. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Kempa. Szanowni Państwo, dezinformacja. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, dezinformarea e una din armele cele mai puternice uh, într-un război asimetric, pentru că construiește presiune, împrăștie haos. Dezinformarea se hrănește din lipsa de transparență și lipsa jurnalismului profesionist, uh, precum și tra- lipsa transparenței, uh, sunt uh, factori agravanți. Există foarte multe minciuni și adevăruri pe jumătate care circulă despre Polonia și Ungaria bună oară, un lucru care n-a fost îndreptat niciodată, ci e repetat într-una. Iată, un alt tip de dezinformare. Și firește cu consecințe negative pentru UE. Uh, la nivel de imagine. A verifica, deci, uh, informația este extrem de important pentru a combate dezinformarea, iar asta nu ar trebui uh, să limiteze utilizarea. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Sarsalerhos. Mulțumesc, domnule președinte. O consecință a revoluției digitale este faptul că rolul mediator al um, Mass media, ca filtre independente ale informării, uh, este mai puțin evidentă și uh, dezinformarea a apărut în acest gol, un gol pe care trebuie să-l umplem. Apare nevoia de a reconsidera responsabilitatea platformelor, utilizarea instrumentelor tehnologice care pot să ajute în lupta împotriva știrilor false cu precauțiunile necesare, bineînțeles verificarea informațiilor eh, în mod transparent și rolul tuturor utilizatorilor. Dar este important de asemenea să privim la noi acasă, pentru că eh, guvernele trebuie să se angajeze, să informeze eh, transparent și credibil lucruri adevărate. Domnul înalt reprezentant Uh, uh, sau uh, um, a inventa rapoarte ale, or, ale unor universități americane și a machia adevărul este de asemenea dezinformare. Urmează acum doamna Baso. Mulțumesc. direcția luată nu convinge. Se spune că nu se dorește să se limiteze libertatea de exprimare, dar în același timp uh, se dorește să se dea mai multă importanță um, profesioniștilor informării și să se blocheze conturile de medii, în mediile sociale celor care difuzează știri false. Profesioniștii um, informării sunt uh, uh, doar un pic mai puțin mai, sau doar un pic mai mult decât organe de uh, propagandă. Să nu uităm aflam că unii în Italia doreau să ucidă COVID-ul cu uh, băuturi uh, alcoolice, aperitiv. Um, cei care doresc să apere sănătatea și să lupte împotriva țirilor false, uh, doresc să limiteze în exprimare cei care spun lucruri incomode. Știrile false trebuie să fie distruse cu adevărul, nu cu cenzura. Mulțumesc! Äh, cuvântul acum Doamnă președintă, de patru luni ne luptăm cu o pandemie care ne-a schimbat viețile în mod dramatic și ne forțează să ne adaptăm la o nouă normalitate. Impactul a fost masiv și devastator, dar am reușit să rămânem uniți în solidaritate. Totuși, această pandemie COVID nu e singura bătălie pe care o purtăm. Uh, valul uriaș de dezinformare chiar despre virus încearcă să ne um, portretizeze ca ineficace în răspunsul nostru. Dezinformarea e foarte puternică în Balcanii de Occidentali, unde urmăresc destabilizarea regiunii și întoarcerea opiniei publice împotriva UE, deși UE a fost cea care a susținut cu 3,3 miliarde de euro Balcanii Occidentali pe perioada crizei. Uh, majoritatea cetățenilor, în schimb, consideră că alte regiuni ale lumii le-au oferit mai mult. Pentru a combate dezinformarea, trebuie să utilizăm uh, transparența și vizibilitatea. De aceea salut eforturile um, task force-ului Stratcom pentru că informațiile trebuie verificate și trebuie transmise ca atare ca reprezentanți ai uh, cetățenilor, trebuie să mergem mai departe. Președinta întrerupe. in der, zum der Aus ne apropiem de încheierea dezbaterii. Dăm cuvântul Comisiei și Consiliului. De această dată are cuvântul prima doamna Iurova. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere importantă și interesantă. Sunt sigură că nu e eh, nici eh, nu e ultima dată când vom vorbi despre puterea internetului. Și asta pe motiv întemeiat, pentru că constatăm cât de puternic este internetul zilnic. E un eh, instrument minunat pentru a organiza, de pildă, ajutorul umanitar. Dar, pe de altă parte, internetul poate să fie și locul în care pot avea loc dezastre umanitare și uh, putem asista la incitare la violență. Deci e un subiect foarte important uh, de discutat. Doar acum am început așa cum am spus uh, înainte, pentru că avem uh, planul de acțiune privind democrația europeană, uh, în care abordăm chestiuni foarte importante, cum putem să protejăm alegerile de dezinformare, cum putem să punem capăt privatizării dezbaterii publice, așa o numesc eu, pentru că asistăm la acest fenomen al utilizării algoritmilor folosiți pentru a vinde produse, dar și politicieni ne confruntăm cu uh, minciuna în dezbaterea politică uh, pentru a câștiga alegeri. Deci trebuie să discutăm toate aceste fenomene foarte importante, dar în același timp delicate. Deci, aștept cu nerăbdare dezbaterea uh, de asemenea și cooperarea cu uh, subcomisia pe care ați înființat-o și sunt sigură că până la finele anului nu numai că vom putea să vedem cum ne putem uh, uh, îndeplini obligațiunile legate de comunicarea de care vorbim azi, pentru că avem o listă de lucruri de făcut, ci că vom ajunge și la soluții comune pe chestiunile menționate înainte. Mulțumesc! Mulțumim! Doamnă vicepreședinte, acum urmează domnul uh, înalt reprezentant Josef Borel. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru această dezbatere care cu siguranță nu ne-a permis să epuizăm subiectul. Contribuțiile au fost foarte importante și interesante, unele foarte originale, ca cea uh, în care <laughs> s-a spus că dezinformarea există încă de pe vremea lui Adam și Eva. Nu m-am gândit până acum că Adam ar fi fost o victimă a dezinformării Uh, și că Eva ar fi trebuit uh, să-l avertizeze de pericolul, pericolul mărului. Dar astăzi, în lumea noastră, trebuie să recunoaștem un lucru care stă la baza dezbaterii noastre. <laughs> Democrația este un sistem care funcționează pe baza informațiilor pe care le dețin cetățenii. Cetățenii aleg și pentru a alege trebuie să fie informați de opțiunile pe care le au și să evalueze acțiunile guvernelor. Pentru, a, pentru asta e nevoie de pluralitate în informare și adevăr. Dacă cetățenii primesc informații eronate, nu pot să facă alegeri bune. E ca un avion al cărui sistem de navigare e stricat până la urmă se va prăbuși. Și de aceea atât de important să luptăm pentru a ne asigura că informarea ca bun public să fie la îndemâna cetățenilor și cetățenii să poată să beneficieze de sisteme care uh, verifică dacă cineva spune povești, adică dacă cineva minte. Uh, eu nu cred că în totul e o parte de adevăr și o parte de minciună. Nu. Sunt lucruri care sunt clar adevărate și lucruri care sunt adevărat false. 2 plus 2 face 4 în sistemul decimal și acest lucru nu poate fi fals. Este adevărat, 100%. Și sunt lucruri absolut false uh, indiferent cine le spune, că sunt diferențe de opinii uh, și putem fi pentru sau împotrivă din motive de gust, de opinie, de inclinații ideologice, bineînțeles, dacă nu, nu ar exista dezbatere politică. Dar una e evaluarea noastră în legătură cu anumite fapte și alta sunt faptele. Și așa cum a spus colega mea, noi nu dorim să creăm un minister al adevărului. Colega mea a trăit, a, a avut un astfel de minister în uh, țara sa și eu am trăit astfel de vremuri în Spania când exista un minister al informării. Nu, nu dorim să creăm un minister care să controlează ce credem și ce nu doresc. Dorim să-i uh, ajutăm pe cetățeni să facă distinția între adevăr și minciună. Aceasta este baza sistemului democratic. Dacă nu suntem capabili să facem asta, democrația noastră va fi profund imperfectă. Și de aceea facem aceste eforturi și avem nevoie de sprijinul forțelor democratice din întregul Parlament pentru a ne asigura că democrația va supraviețui. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte, și încheiem dezbaterea cu doamna secretar de stat Brânaci. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, stimați eurodeputat. Acest subiect este o prioritate prioritatea pentru uh, președinția noastră, e obligația noastră să protejăm cetățenii împotriva dezinformării și să le protejăm uh, dreptul uh, la expresie, la mass media liberă și la asociere. Reziliența societății noastre depinde de această luptă și vom continua să lucrăm orizontal, transsectorial, transfrontalier, învățând unii de la alții și schimbând bune practici și experiență. Așteptăm cu interes să lucrăm cu dumneavoastră, cu Comisia, cu Serviciul de Acțiune Externă pentru a combate această pandemie a dezinformării. Inițiativele ce vor urma, cum ar fi uh, European Democracy Action Plan sau uh, Digital Service Act, ne vor permite să accelerăm eforturile noastre colective. Vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank. Damit ist die Aussprache Mulțumim, am încheiat acest punct de pernă de zi. Și ajungem acum la următorul subiect de pernă de zi. Este vorba de dezbaterea comună, prezentări succinte ale uh, două rapoarte. Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului Comisiei și vicepreședintelui Comisiei cu privire la parteneriatul estic al domnului Austrevicius și raportul picula recomandarea cu privire la uh, Uh, Balcanii de Vest în urma summitului din 2020. Aș dori să vă spun că în această dezbatere nu se permit uh, întrebări, intervențiile spontane și cu cartonaș albaz, uh, albastru avem o dezbatere succintă. Are cuvântul acum domnul Austrevicius. Vă rog. Doamnă președinte, Domnule înalt reprezentant, doamnă comisar, aș dori să mulțumesc raportorilor alternativi și colegilor care și-au adus contribuția constructivă la acest raport. Parteneriatul estic vizează o relație mai strânsă între Uniunea Europeană și șase țări partenere. Uh, aceste relații și rezultatele pozitive uh, uh, ale acțiunilor Uniunii Europene în vecinătatea sa va determina rolul Uniunii Europene ca actor global. E nevoie de un angajament puternic care trebuie să fie reflectat într-un mesaj justificat din punct de vedere politic și istoric, respectiv că aspirațiile lor europene sunt recunoscute și deci că prin cooperare putem ajunge la progresele necesare și prin reforme. E doar o chestiune de timp. Motoul nostru pentru următorii 10 ani de parteneriat estic ar trebui să fie mai mult pentru mai mult și să ducă la o integrare diferențiată și graduală. Ar trebui să existe condiții legate de valorile și principiile democratice europene. Doamnă președinte, regret faptul că domnul Borel uh, părăsește sala de plen pentru că am un uh, mesaj uh, direct pentru dumneavoastră. În uh, domeniul politic, parteneriatul nostru necesită sprijin pentru consolidarea democrației, pentru asigurarea statului de drept și combaterea corupției. În domeniul economic, trebuie să deschidem accesul la piața unică prin crearea unei zone comune economice. Haideți să nu uităm faptul că securitatea europeană nu e divizibilă. Nu putem să ne uităm doar uh, uh din perspectiva estică sau uh, uh, vestică. Există doar o singură dimensiune europeană și e momentul să acționăm ca atare. Doamnă președinte, această, această parteneriat estic, pe drept cuvânt, este numit un, uh, o poveste de succes și așa va rămâne dacă vom acționa împreună printr-o viziune comună și uh, parteneriat și dialog, o acțiune comună. Domnule comisar Varheli, după cum știți, din uh, știrile de astăzi, uh, din uh, închisoarea din Belarus, liderul Partidului Creștin-Democrat s-a ucis, s-a sinucis și a tăiat venele ca un protest pentru justiție. Aș dori să aveți o reacție la acest act. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul raportor Picula. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, domnule comisar. Mă bucur să vorbesc astăzi despre viitoarea extindere și importanța pentru, acestuia pentru viitorul rol al Uniunii Europene. Doresc să mulțumesc uh, Uh, pentru efortul nostru comun. Principalul mesaj al acestui raport este să exprime sprijinul uh, Parlamentului European pentru continuarea procesului de extindere ca fiind una dintre politicile noastre cele mai strategice și de succes. Astfel contribuim uh, la răspândirea valorilor noastre, prosperitatea, statul de drept și dincolo de granițele Uniunii Europene. Uh, se uită uneori perspectiva bazată pe merit de aderare la Uniunea Europeană în Balcanii Occidentale. Acest lucru este în interesul Uniunii Europene și în interesul țărilor care doresc să intre în Uniune. Pentru prima dată după aderarea Croației în 2013, politica de extindere este din nou pe agenda instituțiilor și ne bucurăm de noua metodologie pentru începunerea um, negocierilor uh, cu uh, Macedonia de Nord și Albania. Acum trebuie să aplicăm aceste decizii și avem nevoie de date pentru începerea negocierilor. Am dorit ca capitolele uh, să se încheie mai rapid cu țările deja în negociere. Avem nevoie de o um, monitorizare a progreselor mai rapidă. E nevoie de un buget suficient și de aceea Consiliul trebuie să oferă un buget suficient pentru a sprijini politica de extindere. Având în vedere rolul parlamentar al cooperării, Parlamentul European trebuie să intensifice sprijinul politic și instituțional pentru Balcanii Occidentali în uh, procesul de aderare. Uh, extinderea este o condiție necesară pentru credibilitatea UE și influența ea în regiune și dincolo de ea. Putem avea succes la nivel global dacă suntem credibili în vecinătatea noastră imediată. Mulțumesc! În numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Varheli. Aveți cuvântul, vă rog. Madam President. Doamnă președintă, stimați eurodeputați, Comunicarea cu vecinii noștri este o prioritate de top pentru Comisia noastră geopolitică și am tradus aceste lucruri în fapte și aș începe cu Balcanii Occidental, regiunea din centrul Europei înconjurată de state membre. Primele șase luni ale mandatului nostru, mai întâi, am propus o metodologie revizuită pentru uh, extindere, așa încât negocierile de uh, uh, aderare să fie mai predictibile, mai dinamice și ghidate de uh, o voință politică. În al doilea rând, și în ciuda pandemiei COVID, în luna martie, Consiliul a adoptat o decizie pentru a deschide negocierile de aderare cu uh, Macedonia de Nord și Albania. Mă bucur că aceste două decizii uh, au fost confirmate de către Consiliul European. Pentru a susține regiunea lovită de pandemie în aprilie, Comisia a propus un pachet fără precedent de 3,3 miliarde de euro mobilizat împreună cu Banca Europeană pentru Investiții. În plus, am asociat Balcanii Occidentale o seamă de inițiative, în mod normal, eh, inițiative rezervate statelor membre. În luna mai, am avut Zag- uh, summitul de la Zagreb, unde liderii UE nu doar că au reiterat solidaritatea noastră puternică cu regiunea, dar au reafirmat uh, perspectivele europene ale regiunii printr-un angajament sporit al UE. Comisia a trebuit să propună un plan economic și de dezvoltare care să permită accelerarea reformelor uh, și recuperarea acestei regiuni. Încă în această săptămână, Comisia va propune uh, cadrul de negociere pentru Albania și Macedonia de Nord Consiliului, actualizând informațiile despre progresele obținute. Așteptăm cu interes adoptarea acestui cadru curând. Uh, extinderea se bazează pe merit și uh, a progresa pe calea către UE, țările din Balcanul Occidental trebuie să își continue reformele. Mai e nevoie de efort în ce privește statul de drept, combaterea corupției și a crimei organizate, precum și libertăți uh, și drepturi fundamentale rezultate tangibile în reformă înseamnă o accelerare a negocierilor, așa cum s-a subliniat în metodologia uh, amendată. Comisia se va uita la progresele dobândite în pachetul anual, o prezentare ce va fi făcută la toamnă. Tot în toamnă vom uh, avea un plan economic de investiții pentru Balcanii de Vest pentru a susține recuperarea economică pe termen lung a regiunii, așa încât uh, întreaga regiune să se apropie și din acest punct de vedere de UE. Planul va reflecta mult multe uh, arii reflectate în raportul dumneavoastră. Bună oară, conectivitatea, în special în managementul transportului, tranziția verde și transformarea digitală. Acest plan ar trebui să aducă creștere și locuri de muncă regiunii tot ca parte a efortului nostru comun de recuperare după pandemie. Acum m-aș concentra pe um, vecinătatea estică. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru susținerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de viziunea pe care o avem asupra uh, uh, viitorului parteneriatului. Angajamentul nostru vis-a-vis -vis de parteneriatul estic și viitorul acestuia a fost subliniat la uh, Consiliul uh, de săptămâna trecută împreună cu partenerii noștri. Sunt convins că uh, va fi votat la întâlnirea liderilor chiar în această după amiază. Scopul nostru e ca împreună cu țările partenere să construim uh, un parteneriat inclusiv și flexibil care, că să, care să poată aduce și pe mai departe rezultate concrete pentru uh, cetățeni. În acest context, sunt mândru că UE oferă aproape 2 miliarde de euro uh, sprijin partenerilor noștri din Est în uh, contextul pandemiei. În plus, față de granturi, uh, Vorbim de asistență macrofinanciară, împrumuturi, în condiții avantajoase pentru a ajuta țările să-și acopere nevoile imediate de finanțare și să-și sporească stabilitatea macroeconomică. Acest pachet ne ajută și să salvăm locuri de muncă în regiune, oferind lichidități întregi economii și prin finanțare directă către IMM-uri. Această criză a subliniat și mai mult cât de importantă e reziliența ca un cadru pentru relațiile noastre. Și e parte a căii de vinitor. Uh, comunicarea noastră din martie uh, pune jaloane uh, ambițioase pe cinci obiective politice majore. 1. O, a obține o economie rezilientă. 2. Susținerea dezvoltării uh, unor instituții responsabile, statul de drept și securitatea. În al treilea rând, să susțină transformarea ecologică, uh, dezvoltând reziliența climatică. 4. Susținere pentru transformarea digitală și 5. Pentru a lucra împreună pentru dezvoltarea unei societăți reziliente și juste. Ca pas următor, vom lucra la transformarea acestor obiective de politici în practici, împreună cu statele membre, statele partenere și alți membri. Vom formula rezultatele uh, previzute um, și continuăm pe susținerea dumneavoastră pentru a susține un uh, parteneriat puternic în anii care vin. În fine, adresându-mă uh, domnului raportor Austrevicius, am să analizez situația pe care mi-o semnalați, e un element nou, nu știam și, firește, vom comunica în mod public, în mod adecvat pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc! Astfel încheiem uh, dezbaterea comună. Votul raportului Austroevici are loc mâine, iar raportul uh, uh, Picula va fi votat în ce privește uh, uh, amendamentele astăzi, mâine raportul final. Uh, următoarea sesiune de votare se termină în două minute și la ora 14.15 reluăm uh, sesiunea noastră cu declararea rezultatelor.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 să nu fie o